Witam Państwa w części popołudniowej. Bun venit la ședința de după amiază. Myślę, że chyba wiele osób zapomniało, że zaczynamy wcześniej. Cred că multă lume a uitat că începe ședința la două și jumătate în loc de ora trei. Va trebui să ne obișnuim, pentru că suntem obișnuiți să revenim la ora 3 și e greu să ne adaptăm dacă apar schimbări pe durata mandatului. În fine, asistenții sunt prezenți și vor transmite și deputaților. Trecem la punctul 8, prezentare din partea Comisiei a raportului cu privire la consecințele. Nu, de fapt, o serie de acte delegate legate de partea agricolă a propunerii Omnibus powitać pana Pierre. Și am plăcerea să-i urez bun venit domnului Pierre de la DG Agri, director pe probleme legate de durabilitate și ajutoare la venituri. E o sacină foarte importantă, e o propunere care încearcă să se înscrie în bugetul general al Uniunii Europene așa numitul regulament Omnibus, publicat în septembrie 2016. E așadar un proiect al Comisiei <clears throat> care se înscrie în pachetul de revizuire a CFM, ține cont de schimbările aplicabile celor patru mari texte de bază care guvernează politica agricolă comună. Obiectivul e de a se ajunge la un acord pe 11 decembrie 2017. Dimensiunea agricolă a regulamentului Omnibus a fost adoptată de Consiliul Agri. Și Parlamentul s-a pronunțat puțin mai devreme pe această problemă. Astăzi, Comisia ne va prezenta cinci acte delegate patru dintre ele ar trebui să fie adoptate săptămâna viitoare. După cum știți, actele delegate în legătură cu ajutorul pentru producție au fost transmise cu puțin timp în urma Parlamentului. E vorba de cânepă, dacă am înțeles bine. Acum îi dau cuvântul domnului Bascu am prevăzut 15 minute pentru prezentare. Sper că o să fie suficient. Dacă doriți mm, mai mult timp, trebuie să vă adresați domnului de la secretariat, care vă poate da câteva minute în plus după caz. Încă o dată, acum uit către domnii Des de Castro, care nu sunt aici. Propunerea omnibusie Uite, da, a ajuns și domnul de Castro între timp. Mă adresez dumneavoastră și domnului Des. Propunerea Omnibus e forma noastră <clears throat> pe scară mică, care permite să se identifice rapid soluții înainte de alegeri pentru agricultori și vom putea demonstra că e ceva foarte important. Domnule director, aveți cuvântul. Thank you very much, Chairman. Good afternoon, everybody. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Cred că 15 minute mai ajung pentru introducere. Obiectivul prezentării de a reacționa la o solicitare concretă a Comisiei dumneavoastră, informată despre actele delegate legate de partea agricolă a regulamentului omnibus. The omnibus regulation was adopted by the European care s-a adoptat la Parlament și Consiliu pe 29 decembrie 2017, la sfârșitul anului trecut, și include elemente importante de simplificare și de schimbări la care a contribuit substanțial această comisie. Schimbări care îmbunătățesc și consolidează diverse scheme. Toate acestea, unele dintre schimbările legislative din actul de bază cer anumite modificări și adaptări la actele delegate Aici aș vrea să subliniez că în această etapă exercițiul se limitează în special la o aliniere tehnică, bazându-se pe rezultatele regulamentului Omnibus. Intenția Comisiei e clar de a nu redeschide actul delegat cu privire la alte chestiuni pentru a permite implementarea la timp, după cum am spus, în beneficiul fermierilor și al statelor membre. Să vă prezint pe scurt actul delegat legat de acest regulament omnibus, unul s-a adoptat la comisie și acum în examinare, iar celelalte patru sunt în procesul elaborării și ar trebui să fie adoptate spre jumătatea sau sfârșitul lui aprilie. O să încep cu cele două acte delegate legate de schimbările aduse regulamentului de bază prin plățile directe, apoi actul delegat legat de dezvoltarea rurală, organizarea comună a pieții, regulamentul orizontal și în încheiere o prezentare cu privire la calendar. Toate acestea, înainte de a intra în fondul problemei legate de actul delegat de importanță, subliniez că următoarele imagini au fost pregătite de personal Comisiei de la DG pentru a facilita prezentarea și discuția acestor acte delegate la Comisia pentru Agricultură, dar acestea nu pot fi privite ca fiind poziția oficială a Comisiei, în special pentru cele care sunt uh, în pregătire ca acte delegate la Comisie. În ce privește plățile directe, regulamentul Omnibus clarifică anumite dispoziții aplicabile sprijinului plat voluntar, alinindu-ne la cutia albastră de la OMC, și anume sprijinul voluntar plat E o schemă de limitare a producției. Actul delegat 639 din 2014 a fost modificat pentru a reflecta pe deplin această clarificare a regulilor pentru sprijinul cuplat voluntar, adaptând definiția dificultății în actul delegat și definiția regulilor legate de cumularea sprijinului. Trebuie să menționez că s-au făcut și unele codificări și simplificări ale obligațiilor unor state membre legate de regulile de notificare a deșeurilor de sprijin. În fine, dar ceva care nu se leagă direct de propunerea omnibus, pentru cânepă la solicitarea statelor membre s-a modificat articolul 9 din regulamentul delegat pentru a permite ca și semințele de soiuri de conservare de cânepă în baza directivelor de resurse pot folosi pentru zonele eligibile pentru plățile directe. Acest act delegat a fost deja adoptat de către comisie, după cum am spus mai devreme. Un alt act delegat e în pregătire în legătură cu partea de înverzire a plăților directe. Modificările la actul delegat își propun să alinieze și să adapteze dispoziția de înverzire din actul delegat la schimbările operate în actul de bază și o să încep cu schimbări legate de definiția pășunilor permanente, unde regulamentul omnibus a introdus posibilitatea statelor membre de a introduce drept criteriu de diferențiere, de serenire a pășinilor permanente de cele temporare. Definiția grășunii pășinilor permanente a ținut cont și de posibilă extindere acestor pășuni permanente la părți de teren cu tufișuri și copaci care nu sunt eligibile. Deci actul delegat a trebuit prin urmare să includă și această posibilitate opțională a statelor membre cu aceste extinderi, cât pe lista de schimbări potențiale pentru adaptare, pentru raportul de referință și pentru regulile de reconversie a pășinilor permanente pe aceeași cale regulamentul Omnibus a introdus și trei noi tipuri de uh, zone de interes ecologic pentru a asigura eficacitatea instrumentului respectiv pentru aceste zone importante ca condițiile de management pentru diversele tipuri de zone de interes ecologic să fie coerente. Prin urmare, se prevăd amendamente pentru a extinde condițiile de management existente la diverse zone de interes ecologic care au fost introduse în conformitate cu caracterul acestor zone. Condiții de management pentru Miscanthus și Silphium perfolacium se aliniază cu cele de la crângurile de rotație scurtă și condițiile pentru terenuri în pârloagă, pentru plante melifere, se aliniază cu cele de la pârloagă fără cerință de producție trebuie să subliniem că pentru a diferenția între cele două tipuri de părloagă, cu sau fără plante melifere și pentru a da certitudine agricultorilor în ce privește acoperirea de plante acceptabile, se propune în acest proiect a delegat ca statele membre să întocmească o listă de plante melifere, de specii de astfel de plante. Asta e pentru cele două acte legate, delegate legate de regulamentul cu actele delegate, apoi pentru dezvoltare rurală. I'm sorry with the technical problem. E o problemă tehnică, nu se mai vede nimic pe ecran. Sper că o să vedem și diapozitivele, ca și la plățile directe. Scopul amendamentelor la actul delegat pentru dezvoltare rurală e de a adapta acest act delegat la schimbările operate de regulamentul Omnibus. Aici avem trei tipuri de schimbări care s-au introdus, care impun o ajustare a actului delegat. Mai întâi, simplificarea ca opțiune introdusă pentru definiția tânărului agricultor. A doua modificare, crearea unei submăsuri de instrument de stabilizare a venitului pentru stabilizarea venitului pentru sectoare specifice se leagă de reguli simplificate pentru condiții de eligibilitate pentru investiții sprijinite de instrumentele financiare. Pentru tineri agricultori, actul delegat modificat ar ține cont de noua definiție a tânărului agricultor. Pentru împrumuturi comerciale, extindem domeniul de aplicare a sprijinului la împrumuturi comerciale pentru un nou instrument de stabilizare a venitului pentru agricultori, dintr-un sector specific și, în fine, pentru investiții propunem să clarificăm domeniul de aplicare al derogărilor pentru instrumente financiare de la regulile generale de eligibilitate pentru investiții. Niște ajustări tehnice pentru actul delegat privind dezvoltarea rurală. Acum uh, OCP, Organizarea Comună a Pieții, aici Omnibus a introdus mai multe măsuri noi în sectorul fructe și legume, care să fie implementate în organizații de producători în programele operaționale. Un proiect de delegat care stabilește reguli amănunțite pentru implementarea măsurilor noi și pentru consolidarea unora deja existente. E vorba de așa numitul coaching între organizații de producători, o nouă acțiune eligibilă și vedeți scopul acestei măsuri pe lângă consolidarea și modernizarea organizațiilor de producători, consolidarea rețelelor, noi lanțuri de comercializare și consolidarea unor existente legate de fondurile mutuale, unde propunem să dăm posibilitatea organizațiilor de producători să <clears throat> alimenteze din nou fundurile mutuale ca măsură de prevenție în caz de Uh, secetă gravă sau alte evoluții negative pe piață. Proiectul DAC delegat modificat pentru OCP prevede de asemenea și clarificări și simplificări. Mai întâi, pentru asistența financiară națională la sectorul fructe legume, care nu s-ar mai supune unei decizii a Comisiei. Comisia trebuie doar să fie informată, apoi clarificări în ce privește diversificarea și consolidarea pieții prin măsura de promovare și comunicare, clarificare între ce e eligibil și ce nu e eligibil ca acțiune pentru prevenirea crizelor sau în perioada de criză. Proiectul prevede și o simplificare administrativă pentru statele membre care se leagă de obligația de raportare anuală. În ce privește regulamentul orizontal, aplicarea termenului limită de plată a fost amânată de regulamentul omnibus de la 2018 la 2019 pentru plățile care stă în IAX, FEGA sau FEADR, fondul de la pilon 1, reguli specifice pentru a face aceste plăți uh, eligibile, ținând cont de principiul proporționalității când e vorba de reducerea plății și astfel se preconizează în actul delegat ca plata făcută după termenul limită 30 iunie din anul N plus 1 să se reducă la un set specific de rate menționate pe ecran, 25% pentru primul trimestru, 60% pentru al doilea trimestru și 100% pentru plățile făcute mai târziu cu existența unui prag, de, de 5, apoi 2% ca la pilonul 1, ceea ce va contribui la asigura că agricultorii sunt plătiți la timp și în același timp respectând principiul proporționalității. Și ultima imagine, domnule președinte, se legă de calendarul acestor cinci acte delegate, întrucât noi am vrea să urmărim implementarea regulamentului Omnibus din anul de cerere de plată 2018, Comisia ar dori sau își propune să se adopte și să se publice cât de curând posibil pentru că aceste acte să fie implementate pe deplin în beneficiu agricultorilor și al statelor membre în ce privește simplificarea și consolidarea diverselor elemente din regulamentul Omnibus. După cum s-a menționat la început, un act delegat pentru sprijinul voluntar cuplat a fost deja adoptat de către Comisie. Pentru celelalte patru acte delegate, legate de plățile directe, înverzire, OCP, dezvoltare rurală și regulament orizontal, aceste patru alte acte delegate se așteaptă să fie adoptate în aprilie sau pentru dezvoltare rurală la jumătatea lui iulie 2018 și publicarea la vară pentru toate cele cinci acte delegate. Sper că această prezentare și clarificare o să ajute să se înțeleagă mai bine intenția Comisiei în ce privește amendamentele la actele delegate, cele patru acte delegate <clears throat> din PAC și vă mulțumesc. Bardzo przepraszam, sorry. Rozpoczynamy pytania, wypowiedzi od pani panów posłów. Jako pierwszy. Și acum trecem la întrebări din partea deputaților. Mai întâi domnul De Castro. Sì, grazie Presidente. No, soltanto un... Mulțumesc. Am să fac doar o trimitere la metodă. Nu cred că a fost o prezentare oportună. Cred, îmi cer scuze că a fost o prezentare foarte oportună din partea comisiei și îi mulțumesc. După părerea mea, ar trebui să devină o realitate constantă de fiecare dată când comisia elaborează un act delegat înainte de aprobare, ar trebui să vină să îl supună aprobării în această comisie. Pe de altă parte, noutățile introduse în Omnibus sunt uh, de alt tip, vizează toate actele de bază este așadar această prezentare necesară și trebuie să înțelegem pe deplin alegerile politice pe care trebuie să le facă comisia noastră. Intervenția mea se referă așadar la metodă. Îmi doresc să vină comisia de fiecare dată să ne prezinte actul delegat înainte de adoptare aici, în comisie. E un act de transparență, dar și de implicare a Parlamentului în definiția de plină, de fapt, a actului delegat. Mulțumesc. ce Tylko pot się pot pod wypowiedzią, pe la postul de casă? Mulțumesc. Aș dori pur și simplu să fiu de acord cu cele spuse și apoi dau cuvântul mai departe. Uh. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru prezentarea acestor acte delegate. Mi se pare absolut pertinent ce a spus deja Paolo de Castro, și anume că Comisia ar face bine să ne informeze înainte de adoptarea acestor acte delegate, pentru că trebuie să verificăm dacă totul corespunde practicii. Am câteva întrebări. Dacă La plantele melifere le-am introdus pentru a încuraja cultura de plante. În uh, Germania avem multe instalații de biogaz și agricultorii sunt gata să introducă pe suprafețele lor și rapiță. Și trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că această plantă poate fi folosită în instalațiile de biogaz, pentru că doar așa are rost să cultivăm planta. Și în uh, primul an această plantă nu crește decât doar din al doilea an poate fi folosită. Și aș vrea să știu dacă este reglementată în actul delegat sau nu, pentru că uh, Agricultorii trebuie să aibă certitudine, în caz contrar e riscant să își pună la dispoziție suprafețele de cultură. Uh, ar fi o metodă bună să folosească, uh, să includă aceste culturi, pentru că am putea economisi emisii de dioxid de carbon. Iată de ce cred că trebuie reglementate. Acum, în ceea ce privește adecvarea. Aș dori să am mai multe informații în ceea ce privește zona de înverzire permanentă. Am dorit să păstrăm legătura și să fim informați constant pentru ca totul să se pună în aplicare cât se poate de bine și să corespundă realității din practică. Comisia powinna Mulțumesc. Da, într-adevăr, Comisia probabil că știe că nu e ușor de tratat aceste subiecte. Domnul Danta. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu mă voi referi la partea care se referă la organizația de producători din sectorul fructelor și legumelor. Aș dori să reamintesc că în cadrul trialogurilor am avut un acord politic la discuțiile privind omnibus am plecat de la un punct de divergență care se refera la adăugarea de la articolul 33.3 din articolul 13 100 2013, în care se refera la programele operaționale și perioade de criză, unde ajutoarele puteau să se accentueze pe activități care vizau consolidarea piețelor de fructe și legume. Am avut un trialog foarte lung și am ajuns uh, până la urmă ca mm, cererea noastră să fie um, acceptată de către Comisie și Consiliu și urmau și consecințele concrete. Apoi, comisarul, în uh, scrisoarea din 9 uh, ianuarie, mi-a dat de înțeles că cererea Parlamentului, o să primească un uh, răspuns uh, pozitiv. Și după aceea mi-a confirmat că se ocupa de acest lucru. Or, când am citit ultima versiune a textului, am descoperit că anexa care ni se propune modifică anexa 2 din um, regulamentul respectiv, adăugându-se un punct 21 în care se spună creditele de export în care se referă la uh, Uh, activitățile care uh, duc la consolidarea piețelor de uh, fructe și legume sunt excluse. Deci, este o diferență mare între ce am convenit la trialog și ceea ce reprezintă pentru mine mm, acordul politic, adică trialogul, și modul în care sunt tratate aceste aspecte în proiectul de delegat. Cer așadar Comisiei să revină la acordul politic pe care l-am încheiat. Dacă trebuie să scoatem documentele, atunci așa o să facem. Panie pośle, myślę, że to powinno też... Mulțumesc. Bănuiesc că ar fi o, o idee bună să scrieți comisiei astfel încât uh, să se știe exact care sunt așteptările noastre. Domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult. Așa cum a spus și domnul Des, este foarte important să revenim să ni se explice ce s-a întâmplat ca urmare a ceea ce am convenit cu privire la întreaga procedură omnibus. Câteva întrebări doar referitoare la pășunile permanente. Ați putea să spuneți mai clar ce înseamnă uh, copacii și uh, arbuștii care sunt acum în constelațiile Egipte și care densitate pe hectar ar fi rezonabilă și apoi uh, până la urmă cine se stabilește, cine stabilește ce este un uh, furaj care poate fi păscut, statele membre sau Uniunea Europeană? Pani poseł Schreier. Vă mulțumesc, eh, domnule președinte. Referitor la mm, pășurile permanente, există o interdicție. Nu se pot eh, folosi în continuu. Este o dezbatere în curs. Eu aș vrea să știu dacă dispozițiile acestea vor fi așa de stricte ca în, eh, ca în țările de jos sau dacă o să avem uh, o marjă mai mare de manevră. Eu aș dori să știu dacă de, definiția se va păstra, dacă se va utiliza în scopuri agricole sau nu. Aș vrea să știu ce părere are Comisia. Proszę Państwa, nie mam więcej zgłoszeń ze strony Pani i Panów posłów. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. atunci am să rugăm pe reprezentantul Comisiei să încerce să răspundă întrebările de eurodeputaților. Domnule Trecla, aveți cuvânt. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc mult și membrilor. Au fost întrebări referitoare la schimbările propuse la actele delegate și pe care le am prezentat. Referitor la procedură și la posibilitatea ca Comisia să vină și să prezinte într-o fază timpurie proiectul de act delegat. Dacă mi-aduc aminte bine, nu e prima oară când sunt aici să prezint un act delegat și este vorba despre o observație de care iau um, notă cum trebuie, vă asigur, referitor la zonele de interes ecologic și observațiile referitoare la utilizarea de produse pentru protejarea uh, plantelor, la plantele melifere și la plantele um, care produc energie. Vă aduc aminte care a fost obiectivul acestor zone de interes economic și anume protejarea și uh, dezvoltarea biodiversității pe terenurile agricole. Deci este clar că dacă avem um, aceste două tipuri de zone de interes uh, Um, ecologice care sunt eligibile în um, cadrul obligației de înverzire, trebuie să existe și um, o gestionare, o practici uh, în ceea ce privește aceste produse care să fie asemănătoare cu aceste zone și pentru, ace- pentru zonele uh, în pârloagă cu plante melifore vrem să existe, să se excludă um, pro, utilizarea acestor produse iar pentru plantele energetice am vrea să copiem um, um, dispozițiile existente, care reprezintă ori o utilizare a utilizării a îngrășămintelor, ori o interdicție a utilizării produselor pentru protecția plantelor. În ceea ce privește pășunile permanente, au fost două uh, întrebări referitoare la definiția concretă a acestora și ce înseamnă exact ajustările tehnice pe care le propunem prin actul uh, delegat. La legislația omnibus, colegiuitorii au hotărât să extindă definiția pășinilor permanente, astfel încât să acopere și terenurile unde sunt, uh, de exemplu, copaci sau arbuști care pot fi păscuți. Acest lucru se definește în orientările Uniunii Europene și există unele regiuni din Europa de Sud, dar și de Nord, unde s-a constatat că există multe terenuri care sunt folosite pentru păscut, dar unde există mulți uh, arbuști și mulți copaci, de exemplu în, în uh, Spania sau în uh, nord și prin această legislație s-a oferit posibilitatea ca statele membre să facă aceste zone intermediare, așa zise, să le facă eligibile. Dar atunci când devin eligibile, normele actuale referitoare la mm, prezența elementelor neagricole, cum ar fi copacii, continuă să se aplice de exemplu, numărul de copaci maxim pe hectar sau dacă un stat membru hotărăște să um, folosească posibilitatea prorata pentru a deduce din zona eligibilă părțile care nu sunt eligibile pentru, agri- pentru agricultură, atunci numărul de copaci va trebui să, să se reflecte în calculul prorata. Deci, normele actuale se aplică în continuare și în cazul definiției acestea noi a pășunilor permanente. Dar din uh, ce ni s-a spus, uh, în multe părți din Europa de Sud, cel puțin, uh, numărul de copaci nu este o problemă așa mare. Încă un lucru pe care l-am introdus și care a schimbat definiția actuală, sau, mă rog, cea mm, anterioară, se referă la criteriile de mm, arat dacă un teren este arat de către fermier, atunci rotația de 5 ani se consideră întreruptă și terenul respectiv nu mai este considerat pășune permanentă. Și modificarea acestui criteriu s-a legat foarte mult de consecințele ă, cauzei de la curte din 2015, care a extins în mod însemnat definiția pășunilor permanente față de perioada anterioară, astfel că ă, până în 2015 și după aceea ă, anumite terene, terenuri au devenit uh, dintr-o dată pășuni permanente pentru că s-au introdus uh, s-a introdus această extindere și atunci colegiuitorii au hotărât extinderea um, definiției, să nu mai fie vorba de caracter uh, temporar. Apoi, în ceea ce privește întrebarea domnului Dantin cu privire la creditele la export, da, la proiectul de act delegat care este în curs de pregătire, uh, se propune excluderea creditelor la export care sunt legate de activități pentru diversificarea și consolidarea sectorului fructelor și legumelor, dintr-un motiv bun, și anume că am constatat în analizele noastre interne că sprijinul prin aceste credite la export ar încălca normele OMC și de aceea am hotărât să excludem aceste tipuri specifice de sprijin din actul delegat și din tipurile de sprijin care pot fi eligibile pentru sectorul fructelor și um, legumelor pentru um, uh, norme operaționale. Vă mulțumesc foarte mult! Ok, w takim razie zakończyliśmy ten punkt. Czy jeszcze ktoś... Bun, în cazul acesta, cred că am terminat cu punctul acesta. Nu, domnul Flanagan, din nou, vă rog, mai avem o clipă. Uh, scuze, ați vorbit despre definiția uh, materialului de păscut și cum se definește. Eu am discutat Um, acest subiect în trecut. Bine, poate nu eu, dar um, uh, agricultorii care au venit și au vorbit cu dumneavoastră au discutat uh, dacă anumite plante sunt sau nu de păscut. Noi, agricultorii, știu că anumite plante, de exemplu, pot fi păscute pentru că vârfurile se, se pot mânca, dar uh, cei de la comisie spun, și acest lucru se întâmplă. Este vorba despre bălării sau iarba neagră. Acum um, se mai pune și um, problema arbuștilor. Avem uh, o cifră de 150 uh, pe hectar. Se mai aplică asta la arbuști, cifra aceasta? Bardzo dziękuję. Jeszcze pan poseł Des, bardzo proszę. Domnul Des. Mulțumesc. Am uh, două întrebări. În primul rând, decizia CEJ din 2015. Am discutat cu un judecător de la CEJ în urmă cu ceva vreme și mi-a afirmat că din când în când CEJ mai poate pronunța o decizie greșită și a fost uh, o decizie greșită clasică, a fost contraproductivă, sute de mii de uh, pagiști au fost pur și simplu uh, distruse din cauza intervalului de 5 ani și având în vedere că, urmărește, că urmează acum o nouă perioadă electorală, le spun colegilor să aibă grijă că acest termen este contraproductiv. Cu toate acestea, doresc să-l rog pe domnul Bascu dacă poate să ne explice dacă e în sensul mediului, în interesul mediului îngrijorător, că există uh, anumite mijloace fitosanitare, anumite plante care sunt interzise la plantele uh, leguminoase de pildă. Am avut 300 de mii de hectare care au fost cultivate, care acum nu mai sunt cultivate, iar uh, agricultori, îmi cer scuze, era vorba de plantele proteice, iar agricultorii sunt revoltați. Comisia are acum șansa unică să permită o intervenție unică, nu la plantă, ci la sol, pentru a putea uh, exploata încă o dată aceste 300.000 de hectare și în interesul apicultorilor a fost o greșeală și Parlamentul, de fapt, a votat la momentul respectiv cu, 100 de, cu o majoritate de 100 de voturi împotriva acelei decizii a Comisiei. Într-adevăr, este o întrebare pe care agricultorii nu adresează adesea. Domnule Dantan, Vă mulțumesc. Aș vrea să revin la răspunsul pe care ne-a dat domnul Bascu. Nu văd uh, care e problema la inferitor de OMC, că nu e vorba de credite la export, ci de studii de piață la export. Nu e chiar același lucru. Și mai e vorba și de pașapoarte fitosanitare. Este vorba așadar de pregătirea unor uh, piețe de desfacere. Nu e vorba de concurență cu alții. Deci, plecând de la acest punct de plecare, aș invita Comisia să privească textul cu mare atenție. Sugestia după aici z Comisiei? Iată o propunere făcută Comisiei. Vedeți că lucrurile nu sunt prea ușoare pentru dumneavoastră, domnule Bascu. Vă rog să răspundeți. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu, niciodată nu e ușor, dar îmi face plăcere să fiu aici. Referitor la observațiile domnului Dantan, da, uh, ne uităm cu mare prudență la aceste aspecte și uh, luăm în considerare aceste observații și s-ar putea să revenim asupra unei soluții. Deocamdată încă suntem în faza de proiect de act delegat cât despre producția de porumb și problema pășunilor um, temporare, care au fost reclasificate ca pășuni permanente, dacă am înțeles bine ce a spus domnul uh, Des. Da, Germania va avea posibilitatea din 2018 să introducă utilizarea acestor criterii de arat, astfel încât să reclasifice câteva dintre pășunile permanente care s-ar putea să le devină temporare. De aceea e important actul uh, delegat să fie adoptat astfel încât Germania să-și poată uh, recalcula rata de mm, referință și să aplice uh, normele de conversie pentru pășunile permanente. Că despre Uh, interzicerea uh, utilizării de pesticide în zonele de interes ecologic, cred că am uh, menționat acest lucru deja, am spus care este poziția Comisiei. Referitor la întrebarea domnului Flanagan um, cu privire la iarba neagră, e un um, problema dacă aceasta este sau nu de păscut. Acest lucru ține de caracteristici um, Uh, regionale nu se exclude. Este foarte posibil, dacă mă uit la legislația actuală, spune clar că poate să includă și alte specii, anumite, anumiți arbuși, anumiți arbori, dar nu exclude pur și simplu. Uh, acestea pot fi uh, păscute și exact situația pe care o descrieți dumneavoastră și care poate să fie asimilată cu produse de păscut și care pot așadar să fie încadrate ca fiind pășuri permanente, însă e greu cu informațiile puține pe care le-am acum să vă răspund oficial, direct aici, sper că înțelegeți. Referitor la numărul de um, um, arbuști, um, limita de 100 se referă doar la copaci, nu și la arbuști. Uh, deci, uh, aceleași limite se aplică chiar dacă avem o definiție nouă, uh, mai puțin uh, atunci când statele membre vor să folosească mecanismul prorata în care pot să adapteze cumva acele părți din teren um, care um, vor să fie eligibile. Sper că am fost clar. Vă mulțumim, domnule director, dar mai avem o întrebare de la Schreier. Mulțumesc. Da, trebuie să fim foarte uh, atenți, pentru că altfel ne îndreptăm în uh, direcții greșite. Eu vin din țările de jos. Avem, de exemplu, festivaluri. Că unde au loc acesta? Păi pe pășunile fermierilor. Și când se termină festivalul, nu mai poți să mai ari pentru că e vorba de pășuni permanente. De mai sunt și festivalurile de Paște, de exemplu. Trebuie să încercăm să fim realiști. Trebuie să ținem cont de ce se întâmplă în realitate, nu doar la efectele de mediu. Posel de nano. Nu de nano. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la întrebarea uh, domnului Flanagan. Uneori e da, uneori este da, uneori ador ba. E răspunsul tipic al unui normand. Dar vreau să știu care este poziția oficială a comisiei, pentru că pe mine mă hărțuiesc crescătorii de la mine uh, din um, regiune care sunt uh, uh, absolut șocați că unele plante nu sunt incluse. Și mai e și problema lucernei. Lucerna poate să fie considerată ca pășune permanentă. Vreau o, o poziție clară la aceste chestiuni. Bardzo dziękuję. Proszę pana. Mulțumesc. Domnule director, aveți cuvântul. Nie na wszystkie pytania może pan... Dacă nu puteți să răspundeți la toate întrebările adresate, bineînțeles, puteți să ne trimiteți și în scris răspunsuri, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Scuze, am să răspund în franceză. Da. Iarba neagră și lucerna, dacă sunt folosite în scopul de păscut, pot să fie considerate ca pășuni permanente dar uh, la alegerea statelor membre. Până la urmă, autoritățile franceze sunt uh, cele care uh, vor să, asim- să asimileze aceste tipuri de suprafețe la pășunile permanente. Sper că răspunsul este clar. Nie widzę więcej pytań i zgłoszeń z sali. Mulțumesc. Mai sunt alte solicitări de intervenție în sală? Doamna Shire, din nou. Domnule președinte, nu știu dacă uh, domnul uh, director mi-a spus că o să ne scrie în scris, dar eu aș dori o întrebare, aș dori un răspuns la întrebare, dacă se poate și în scris. O să întrebăm comisia, o să îi cerem să ne trimită un răspuns în scris și vă încurajez dacă sunt probleme, să nu ezitați să trimiteți uh, scrisări comisiei, pentru că atunci când uh, eurodeputații trimit astfel de scrisori, primesc în mod sistematic răspunsuri ceea ce permite de asemenea, transmiterea întrebării către persoanele cele mai competente, cei care sunt cu adevărat specialiști în domeniu. Și cred că trebuie să, să profităm de această posibilitate de a adresa întrebări în scris. Vă mulțumesc mult. Domnule director? Domnule președinte, îmi cer scuze, vreau să revin la această întrebare. Mă întrebesc că n-am întrebat, n-am uh, înțeles foarte bine Um, întrebarea cu privire la pășurile permanente. Dacă o primit în scris, uh, vă promit că o să vă răspund. Da, dar ca să evităm orice neînțelegere, având în vedere cauza um, pronunțată, hotărârea pronunțată de curte în 2015, multe dintre um, uh, pășuni uh, Uh, care erau uh, arate anual, tot sunt considerate pășuni uh, permanente, având în vedere hotărârea aceasta. Pe când partea de um, impact de mediu um, arătat că sunt efecte foarte mici în ceea ce privește um, sequestrarea carbonului și așa mai departe. Până la urmă, e vorba de posibilitatea ca statele membre să stabilească uh, că Eh, sunt eh, terenuri care sunt pășuni permanente, dacă sunt arate, acestea să nu mai fie considerate pășuni permanente. Asta e singura lămurire, singura modificare care, într-adevăr, este legată de anumite specificități. Deci acum, când vorbim despre pășuni permanente, o să avem acelea care sunt cu adevărat uh, permanente, care nu sunt niciodată um, arate, nu intră niciodată în rotație și care într-adevăr prezintă niște avantaje mari de uh, mediu, diversitate, apă și așa mai departe, carbon. Dar uh, există um, alte terenuri care sunt uh, prășite, arate de fermieri și care pot fi folosite ca terenul operațional. Dar dacă îmi trimiteți în scris, vă pot răspunde cu plăcere. Prosiłbym o przekazanie tylko tej odpowiedzi także do wiadomości De asemenea, vă rog să trimiteți și secretariatului acest uh, schimb, pentru că în felul acesta secretariatul ar putea după aceea să trimită răspunsuri către toți uh, eurodeputații, că e foarte interesant pentru noi. Doamna McGuinness uh, dorește să ia cuvântul. Thank you and I'm just... Mulțumesc. Poate mă puteți ajuta. Astăzi, procentajul de pășuni permanente este stabilit la nivel național, deci nu discutăm despre exploatațiile individuale. Ce îmi spuneți acum, dacă am înțeles bine, e că ar fi mai adaptat fiecare exploatație și terenului. Mi se pare o turnură dramatică. Cred că avem o notă, cred că avem nevoie de explicații în acest sens și poate chiar o altă dezbatere. Mulțumesc. Obawiam się, że nie jest do końca zrobione. Pani poseł? Într-adevăr, doamnă McGuinness, mă tem că întrebarea dumneavoastră nu a fost bine înțeleasă. Doamnă McGuinness, puteți repeta întrebarea? Da, întrebarea mea e următoarea. La ora actuală se contabilizează pășunea permanentă într-un mod complet diferit față de ce se propune, din câte am înțeles. Eu aș sugera ca Comisia să redacteze o notă pe acest subiect, să abordeze o parte din întrebările ridicate de colegi și când vom primi acea notă să organizăm o altă dezbatere, pentru că vor exista consecințe pentru producătorii și fermierii din regiunea noastră și eu personal nu am înțeles toate datele. Mulțumesc! Director, jednak prosił głos. Bardzo proszę. aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, revenim cu mare plăcere în scris la aceste întrebări, încă o dată pentru a clarifica obligația inclusă în uh, obligația de înverzire legată de pășunile permanente se referă la menținerea unui, unei proporții stabilite la nivel național sau dacă un stat membru dorește, definit la nivel regional. Și multe state membre au decis să calculeze valoarea de referință la nivel regional, altele la nivel național. Prin urmare, dacă un fermier dorește pășune permanentă și dorește să transforme o parte din exploatația sa, dorește să renunțe poate la um, o pășune permanentă, cu condiția ca respectivul procent care dispare din exploatație să, fie compensat în altă exploatație, atunci nici o problemă. Încă o dată are un caracter opțional pentru statele membre, se poate introduce o definiție de modificare și va avea un impact asupra acestei valori de referință, asupra acestui jalon care trebuie respectat la nivel național și regional. Obligația individuală se referă la pășuna permanentă care a fost clasificată ca fiind un sit de interes ecologic, precum Natura 2000 sau în alte țări, unde obligația de a menține pășune permanentă este stabilită la nivelul teritorial. Avem o obligație, așadar, la nivel național, regional, la macro, la nivel macro, am spune, și Uh, o altă obligație la nivelul fiecărei exploatații, la nivelul uh, suprafeței, am spune. Doamnă Schreier, mai aveți o întrebare? Mulțumesc. Sunt uh, destul de mulțumită cu răspunsul comisiei pentru că în țările de jos sunt într-adevăr multe locuri Natura 2168 în țările de jos și multe pășuni permanente, după care lumea să spune că Europa dorește Asta e. Eu sprijin cele spuse de doamna McGuinness. Haideți să discutăm încă o dată mai bine despre toate acestea pentru a explica clar. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor, dragi colegi, mulțumesc comisiei, domnului director, pentru acest schimb de opinie atât de direct și foarte util aduce cu siguranță un plus de informații colegilor deputați care au o legătură directă zilnică cu fermierii, pentru că, oricum, acesta este rolul nostru de a pune întrebări din când în când care deranjează. Mulțumesc comisiei, mulțumesc colegilor care au participat la acest schimb de opinii. Putem trece la următorul punct, un schimb de opinii cu un reprezentant al Comisiei Digi Sante referitor la sistemul de siguranță alimentară din Brazilia, starea actuală. Iată punctul pe care îl uh, analizăm în continuare. Această prezentare se face la cererea noastră, pentru că în curând o delegație a comisiei noastre va merge în Brazilia Vom vorbi de sănătate publică și am dorit de asemenea să ne asigurăm că se aplică aceleași reguli operatorilor europeni și brazilieni când vine vorba de siguranța alimentară. Eu urez bun venit doamnei Cristina la Sosanț, în rândul nostru, care ne va prezenta acest subiect și le avem alături de noi și pe domnul Fendaic de la DigiSante. Și cred că puteți să vă puneți de acord pentru a vedea cine începe. Doamna Lasosan sau domnul Fendaic. Puteți decide cine despre ce vorbește. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Eu am uh, să fac introducerea, după care colega mea, Cristina Laso, care se ocupă de negocierile cu Mercosur, poate interveni în discuțiile ulterioare. În intervenția mea aș dori să vă prezint cum stau lucrurile și uh, să vă ofer o perspectivă de ansamblu asupra măsurilor luate de Comisie pentru acordul cu Brazilia pentru a asigura protejarea sănătății cetățenilor europeni și să vă arăt de asemenea care au fost rezultatele acestor măsuri. Aș dori să revin la luna martie 2017, când Comisia a fost informată privind două rapoarte legate de investigarea scandalului de fraudă de carne de vită în Brazilia. Era vorba de emiterea fraudulentă a unor autorizații pentru operatori și pentru abatoare. Operațiunea s-a numit Carna Franca. Firește, existau îngrijorări privind siguranța cărnii importate din Brazilia în UE. Comisia și statele membre au luat de îndată măsuri stricte. Prima măsură a fost suspendarea importurilor din acele centre implicate în fraudă acele centre au fost de îndată scoase de pe lista operatorilor care pot exporta înspre Uniunea Europeană, după care s-au introdus controle fizice 100% din uh, contingentele intrate din Brazilia au fost supuse controlelor fizice și 20% unor controle microbiologice. Totalitatea acestor costuri au fost suportate de importatori. Aceste măsuri sunt uh, în plus față de măsurile impuse la frontieră. De obicei, produsele pe bază de carne intrate la frontiera Uniunii Europene trec printr-o, printr-un control uh, documentar și de identitate înainte de eliberare. În mai 2017, Comisia a făcut un audit pentru a vedea cum stau lucrurile cu controlele autorităților braziliene um, în cazul produselor pe bază de carne destinate UE. Brazilia nu este autorizată pentru carne de porc, ci doar pentru carne de vită, fără os și care provine doar din anumite state. Rezultatul acestui audit a generat îngrijorări semnificative, printre care, de pildă, faptul că nu s-au uh, abordat anumite recomandări anterioare. În urma auditului li s-a cerut autorităților braziliene să vină cu un plan amplu de măsuri care să răspundă la recomandările făcute de Comisia Europeană în raportul său de audit. De asemenea, li s-a cerut autorităților să raporteze în mod regulat referitor la progresul acestor inițiative. În urma scandalului și având în vedere lipsa de credibilitate a controalelor, Comisia a luat măsuri de îndată și aș vrea să mă refer aici la o scrisoare din partea comisarului uh, Andrew Caitis către ministrul brazilian de agricultură de pe 17 iunie, prin care solicita aplicarea unor măsuri uh, specifice, precum eliminarea tuturor abatoarelor și uh, prelucrătorilor de carne de cal de pe lista operatorilor autorizați să exporte înspre UE. S-a cerut de asemenea permisiunea de a adăuga noi liste sau noi uh, operatori pe lista celor autorizați să exporte înspre UE. Comisia a cerut de asemenea controle microbiologice de 100% înaintea exporturilor. După cum spuneam, 20% se făceau la frontieră înainte de import, dar i-am cerut Braziliei să facă 100% verificări înainte de export acele contingente au fost analizate pentru a vedea prezența salmonelei și a altor agenți în ceea ce privește măsurile luate după auditul din 2017 luna mai. Perioada ulterioară de evaluare a durat șase luni, iată de ce Comisia și-a prezentat concluziile doar în ianuarie 2018, când s-a făcut uh, un nou audit din 22 ianuarie până pe 25 februarie, iar rezultatul global al auditului arată că s-au luat măsuri serioase și continuă să fie luate pentru a aborda problemele identificate. S-au făcut progrese semnificative. Comisia va analiza acum situația, având în vedere rezultatul uh, detaliat al raportului de audit cât și felul în care vor răspunde autoritățile braziliene la acest raport. Va continua oricum să urmărească îndeaproape felul în care se vor aplica măsurile propuse și rezultatul pe care îl vor da. Controlele amintite mai devreme sunt în continuare uh, în vigoare și până în ziua de astăzi s-au făcut, de pildă, 5713 verificări de laborator recent, pe data de 5 martie, i s-a comunicat Comisiei de către Brazilia referitor la operațiunea Carnafraca că uh, este în curs o a treia anchetă, și anume e vorba de fraudă în care sunt implicate trei uh, entități și trei laboratoare unde uh, mostrele au fost alterate pentru a modifica rezultatele de laborator. Firește, comunicarea a venit pe 5 martie și tocmai pe acea dată Comisia i-a cerut uh, Braziliei să vină cu informații amănunțite și să îi comunice măsurile luate față de acei operatori și față de laboratoarele implicate în fraudă. În al doilea rând, s-a cerut uh, suspendarea omologării și retragerea tuturor uh, contingentelor care nu fusese încă prezentate spre export, cât și a celor contingente care au fost testate la laboratoarele implicate în fraudă. Comisia a cerut reacție până pe data de 9 martie. Pe acea dată, comisia, autoritățile braziliene i-au comunicat uh, Comisiei că uh, s-au luat măsuri. Situația e următoare. Trei laboratoare au fost, activitatea lor a fost suspendată de pe 5 martie. S-au introdus controle de care se ocupă laboratoare oficiale acreditate pentru a verifica activitatea laboratoarelor private. În plus, nu doar acele trei laboratoare amintite inițial la raportul de pe 5 martie au fost suspendate, ci și alte laboratoare care aparțin companiei BRF, de care aparțineau de altfel două din acele trei laboratoare. Toate centrele BRF, așadar, care la aprobare să exporte înspre UE, um, au fost eliminate de pe listă. Așteptăm uh, rezultatele finale ale anchetei și să vedem cum se vor aplica măsurile de suspendare. Mâine ne vom întâlni cu ofițerii responsabili, Să vom discuta și despre Brazilia, iar în cele din urmă e clar că Comisia a urmărit îndeaproape evoluția situației și a luat măsuri cât se poate de stricte pentru a proteja sănătatea acestor cetățenilor europeni. Acest efort va continua, după cum vă spuneam, uh, păstrăm legătura cu autoritățile braziliene. Firește, informațiile pe care le vom primi din partea partenerilor brazilieni vor rămâne deschise și suntem dispuși să luăm orice măsuri suplimentare ar fi necesare pentru a proteja sănătatea cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la întrebările deputaților și pentru a începe Domnul Danta. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și comisiei pentru prezentare. Nici a putut citi în ultimele zile. Am trei întrebări pentru comisie. Acum, în ceea ce privește aspectele sanitare și de analize, se pare că Există laboratoare care au făcut analize și au livrat niște rezultate trucate. Mă întreb dacă Comisia are analize proprii efectuate de laboratoare europene. Am descoperit, de pildă, că Africa de Sud a făcut o serie de analize referitoare la listeria și rezultatele sunt pozitive. Asta prima întrebare. Acum, în ceea ce privește funcționarii brazilieni cu care uh, păstrați legătura, regulamentul european prevede prezența unui veterinar în fiecare abator și că analizele să fie făcute sub autoritatea unui veterinar. Considerați că există suficienți veterinari în Brazilia și că nivelul pregătirilor corespunde nivelului de pregătire adecvat uh, situației. Și acum ultima întrebare, penultima de fapt, se referă la hrana animalelor. Noi impunem o serie de constrângeri producătorilor și mă întreb dacă Controlele pe care le-ați efectuat la fața locului în Brazilia vă permis să afirmați că hrana animalelor și complementele administrate sunt uh, fără medicamente. În plus, analizele sunt analize livrate de brazilieni sau analize făcute de serviciile comisiei. Mulțumesc, domnul Denanu. Oui, monsieur le président, eh, c'est bien. Mulțumesc, domnule președinte. E bine că se ocupă uh, de calitatea elementelor și planul sanitar la Comisia Europeană, dar cred că Europa trebuie să controleze importurile. În acordurile comerciale, evident că se pune și problema vamală, dar trebuie de asemenea să se pună și problema standardelor, în special cele sanitare. Trebuie să se urmărească cu vigilență aceste principii și să se precizeze și modul în care se fac controlele și nu trebuie să existe aproximări în ce privește chestiunea de sănătate. Nici la organisme modificate genetic, <clears throat> antibiotice și alte elemente, niciun acord comercial nu trebuie să se poată face fără aplicarea prealabilă de mijloace de control. Ce vrea să facă Comisia pentru a asigura calitatea sanitară a alimentelor importate și pentru că Europa să nu mai primească carne stricată nici din Brazilia, din altă țară și să lupte împotriva fraudelor, evident. Mulțumesc. Flanagan. Domnul Fenaga. Am discutat cu mulți oameni din circunscripția mea și n-a venit nimeni să mă întrebe dacă putem să ne asigurăm că avem carne de vită din Brazilia. Sunt interesat de unde, cine vrea carne din Brazilia? Suntem în serviciu oamenilor sau oricui? Nu știu, la mine acest prescripție n-a venit nimeni să spună mmm, ce poftă mie de carne din Brazilia, mi-aduce și mie carne. Putem produce carne de vită la noi, e ca și când ai un furnizor bun de apă acasă și după te duci uh, într-o baltă în care a făcut pipi cățelul și vrei să bei de acolo. Avem aici ceva perfect și minunat și la nivel uh, ridicat. De ce să bem din uh, balta în care a făcut pipi cățelul? Nu înțeleg. Puteți să-mi explicați apoi câte tone de carne de vită vin din zonele respective? Pentru că am auzit la o ședință că e vorba de o cantitate uriașă, după aia am discutat cu unii dintre specialiștii în Irlanda au spus că s-ar zice că vin o anumită cantitate. Puteți să ne spune câte tone vin deja din produsul ăsta de care nu avem nevoie în primul rând, pe care nu l-am solicitat niciodată? Sunt foarte curios. Și apoi în ce privește <clears throat> procedurile sanitare nesatisfăcătoare. Există o legătură directă cu discuțiile, pentru că ne-am spus la o ședință, cred că domnul Clark, și toată lumea din Comisia Agricultură, parcă eram cu toții într-un cor, pentru că toți spuneam același lucru. Nu vrem așa. Iar el zicea, bun, nu vreți, dar în fine, oricum, păi dar nu vrem, deci de ce ne băgați pe gât? De unde vine cererea asta? Cu cine v-ați întâlnit acum, săptămâna trecută, anul trecut, care v-a spus, mmm, ce poftă mie de vita braziliană? habar n-avem de ce aduceți carne de vită și nu ne liniștiți deloc. Pusul europea. Domnul Rope. Eu își câtă informație și Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului de la Comisie pentru informațiile furnizate. A fost foarte interesant și avem diverse întrebări în această dimineață. Am discutat și despre bunăstarea animalelor și trebuie să vedem care e volumul de carne de vită exportat uh, de Brazilia în Europa, cât importăm noi. Poate că producem carne de vită de calitate în Europa, respectând și mediul înconjurător și aplicând o serie de alte cerințe suntem competitivi inclusiv uh, în ce privește prețurile, dar când importăm, importăm uh, produse fabricate la standarde mult mai proaste. Ateina laikas pagalvoti, ar ne... Pentru că în plus uh, facem situația să se agraveze în ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. Poate că a venit momentul în Uniunea Europeană nu doar să asigurăm calitatea corespunzătoare a produselor, ci poate, de asemenea, să gestionăm întregul lanț de producție, de la început până la sfârșit, începește producția de carne, aspectele de mediu și alte cerințe. Țările terțe care vor să exporte spre Uniunea Europeană nu respectă aceleași reguli. Țările terțe care încalcă standardele europene produc uh, cu costuri reduse și sunt mult mai competitive decât noi, dar importând produse din aceste țări, noi le sprijinim, deci sprijinim pe cei care nu respectă mediul înconjurător și nu respectă nici alte criterii în uh, sectorul energiei încercăm deja să facem uh, alegerile potrivite. Uniunea Europeană are propriile standarde în domeniu și deci respectă aceste standarde și limitează posibilitățile pentru țările terțe de a veni pe piața noastră cu produse care să nu respecte aceste standarde. Deci dacă într-adevăr vrem să combatem schimbările climatice și vrem să aplicăm acelea standarde, Trebuie să facem în așa fel încât regulile jocului să fie același pretutindeni. Și trebuie să asigurăm asta. Mulțumesc, domnul Agnew. Mulțumesc. Discutăm un subiect înspăimântător al siguranței alimentare, standarde în materie pentru carnea care vine din Brazilia. Și absolut uitor să auzim că laboratoarele de acolo coc rezultate potrivite, să spună că e carne sigură când nu e. În fine, mulțumesc comisiei, dar măcar e bine că <clears throat> a scos la lumină. Pentru fiecare exportator trebuie să există un importator, deși colegul meu, domnul Flanagan, ne-a spus, păi cine întreg la minte o să mănânce carnea asta? Păi se pare că cineva o mănâncă și comisia probabil că știe cine sunt importatorii cărnii din Brazilia. Probabil că există cineva plătește celor din Brazilia. Și în comisia noastră există o temere că sunt importuri ieftine și nu e surprinzător. Și asta înseamnă că etichetarea trebuie îmbunătățită pentru ca fiecare consumator să înțeleagă de fapt ce mănâncă. Și trebuie să convingem marii comercianți uh, în legătură cu avantajele cărnii de vită produse pe plan local și în punctul de vânzare să li se facă rușine și să nu mai vândă carne de vită la care cred că, de fapt, uh, s-au manipulat rezultatele de laborator. Se poate face ceva, pentru că un lucru pe care îl poți face în legătură cu importurile este să subliniez faptul că e un pericol pentru sănătatea omului. Deci îi rog pe cei de la comisie să-mi spună cine cumpără carnea asta. Mulțumesc. Ja, vielen Dank äh, die Kommission, aber... Eu äh, mulțumesc comisiei, însă nici măcar n-a răspuns äh, întrebării ridicate. Principala problemă e că există corupție și problema corupției nu a fost elucidată. Putem să facem comparații cu oligarhiile care există în Europa. Știm cu toții că e o problemă centrală. Chiar și șeful guvernului uh, stă sub suspiciuni. Nu cred că vom reuși să luăm uh, frâiele situației în mână, pentru că nu ne ocupăm aici decât de bagatele și pierdem din vedere principala problemă. Într-adevăr, condițiile de creștere sunt comparabile, vin uh, vitele din pășuni sau vin din regiuni care au fost defrișate în trecut, cu ce furaje sunt hrănite aceste animale, există în continuare 20 de pesticide care în Europa nu mai sunt uh, autorizate, dar care sunt folosite în Brazilia. Se știe, de pildă, dacă se folosesc antibiotice care aici nu mai sunt folosite. Vorbim doar despre o mică porțiune și spunem dacă tot e în regulă aici, atunci se rezolvă problema. De departe nu e așa. Abia acolo începe problema. Spuneți că am controlat masiv câtă carne a fost trimisă înapoi, cum s-a făcut, a trimis carnea înapoi pentru că controlele au fost defectuoase și cum vă închipuiți că ar trebui să mergem mai departe cu contingente care poate se vor multiplica de patru ori. Vorbim de bagatele. Dacă importăm sute de mii de tone, atunci uh, problema capătă cu totul altă proporție. Încă o propoziție referitoare la vizita noastră în Brazilia. Din câte am înțeles, vom vizita o exploatație familială cu 180.000 de animale și peste 200.000 de hectare. Aceasta este expresia agriculturii braziliene, mă întreb, sau uh, putem vizita și altceva, sau trebuie să rămânem să ne încadrăm în drumul stabilit de guvern. Gracias, presidente. Eh... Mulțumesc, domnule președinte. Spune doamna Aguilera, eu vreau să mă refer uh, și la partea de carne de oaie. Mai e și problema grajdurilor. Nu e doar o problemă a Europei, ci și altele. Și problema a, de păsări de curte. Nu e vorba doar de Brazilia, dar uh, uh, acesta este un, uh, unul dintre cei mai mari furnizori. Uh, au fost probleme foarte mari și aș vrea să știu dacă comisia ar putea să ne spună și mai multe și despre aceste subiecte, dincolo de ce am spus despre carnea de vită și despre carnea de pasăre. Eu am fost uh, în Brazilia cu delegația pentru Mercosur și am văzut că există diferențe mari în ceea ce privește sănătatea animalelor. Ce să zic, diferențele sunt foarte uh, mari, parametri, dincolo de exploatații care și ele sunt foarte diferite, dar și criteriile de sănătate. Așa că Um, acordurile cu Mercosur, de exemplu, sunt uh, foarte diferite pentru că vă spuneam că există um, diferențe foarte mari pe care le-am putut constata când am uh, făcut o vizită în această state cu acest stat cu um, delegația pentru Mercosur. Aș vrea așadar totul să știu cu carnea de pui mai ales, cum um, se fac importurile, controlele și mai ales având în vedere criza sanitară care a avut loc. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, anderen hebben het al... Următoarea vorbitoare, mulțumesc domnule președinte, au spus unii colegi, suntem foarte stricți în ce privește bunăstarea animalelor și alte elemente, dar se pare că de fapt, trădăm producția proprie. Nu trebuie să facem asta, dar cum putem pune capăt acestui fenomen? utilizarea antibioticelor trebuie urmărită și ea. Restul lumii râde de noi. Și în legătură cu întrebarea adresată Comisiei legată de notificarea cum să facem față practicilor comerciale neloiale și să ținem cont de inițiativele strategice europene față de investitorii străini. Cu toate acestea, Examinând revizuirea directivei, Comisia nu pare să-și dea seama de faptul că îi scoate pe piață pe producătorii locali din cauza concurenței din afară. Ar putea Comisia să ne explice de ce părțile unei scrisori de la șase companii din afara Uniunii Europene au fost acceptate cuvânt cu cuvânt și transpuse în legislație. Asta se întâmplă acum în detrimentul propriilor producători. Despre asta discutăm. Avem importuri de carne de vită și de pasăre din Brazilia, ceea ce există presiune asupra producătorilor europeni. Brazilienii au înființat importatori în țările de jos puteți avea scrisoarea și să obțineți toate amănuntele, dar asta fac, de fapt. Îi pun pe unii în Consiliul de Administrație și apoi au diverse puncte de intrare și dacă protestăm, lumea rede de noi. Cred că e ceva ce nu ar trebui să se întâmple. Doamna Müller, vă mulțumesc pentru acest raport care ne face să ne gândim. Vedem ce se întâmplă în legătură cu certificatele acordate și care sunt greu de crezut. E vorba de a vedea, de fapt, ce se examinează atunci când mergem la fața locului pentru inspecții Comisia pentru Agricultură, cum funcționează lucrurile în Brazilia, unde se poate asigura trasabilitatea de la naștere până la abator. Ce aș vrea eu să spun este că există diverse standarde, condiții de concurență diferite, agricultura europeană este afectată negativ, nu putem pe această cale să avem mii de tone de carne de vită sau de pasăre când știm de fapt că consumul din Europa e în scădere și avem acum produse care vin și nu respectă standardele noastre. Trebuie așadar să existe o reglementare clară pentru că acest lucru să nu se repete trebuie să fie foarte clar uh, pe etichetă carne din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene. Am fost în Brazilia acum șase ani și de fiecare dată când am mers la fața locului, mi s-a arătat uh, că totul e bine și frumos în Brazilia și certificatele, dar totul era bine și frumos numai pe hârtie. Aceste controle le-am putea face noi înșine și astfel am putea asigura apărarea și protecția consumatorilor europeni. Sau nu mai încheiem acorduri comerciale ca acești muzi de carne să nu mai ajungă la noi. Mulțumesc. Domnul Andrie acum. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem la câteva zile distanță de o misiune în Brazilia cu unii membri ai comisiei noastre care vin la momentul potrivit și e important să există aceste rapoarte și de la Comisia Europeană pentru care le vă mulțumesc și să avem amănunte mai concret. Vedem din toate intervențiile. În fine, fiecare are propria viziune cu privire la comerț, schimburi eh, echitabile, comenzi echitabil, sunt și poziții divergente. Dar e clar că sunt multe dubii, dubii în legătură cu modul în care se cresc animalele, cum se face concurența normelor eh, sociale, de mediu, sanitare, ce se întâmplă cu antibioticele, cu alimentația și așa mai departe. Cred că ne-ar trebui pentru membrii care se plasează, pentru că e o mare responsabilitate Vedem acum ce s-a întâmplat cu corupția și frauda în Brazilia. Dacă mergem în delegație, trebuie apoi eh, să existe un angajament cu elemente tangibile și precise pentru a aduce la cunoștință care e situația reală. Și ar fi oportun ca și Comisia să ne dea elemente precise privind anchetele. Și doamna Meghine s-a referit, există dubii care se leagă dincolo de antibiotice, elemente de meniu. Uh, de condițiile de transport pentru animale vii și carcase. Vreau să știu ce părere are Comisia. E vreo anchetă care să permită să clarifice situația? Am fost sesizați în Europa. Ce se întâmplă în acest sens în Brazilia? Guinness. Doamna McGuinness, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor de la Comisie cei care au vizitat Brazilia cu delegația, cred că în 2015, dacă nu mă așa, sau dacă nu chiar mai de mult, în 2005, auzim cam aceeași discuție, numai că lucrurile stau mult mai proste. Acum discutăm despre nivel de corupție în industria cărnii, ceva extrem de îngrijorător. Singura parte bună este că autoritățile din Brazilia însă le-au descoperit asta și măcar nu au spus despre asta. Întrebarea mea așadar este cât de sigură e comisia în sensul că corupția din sistemul de acolo a fost eradicată? În al doilea rând, în legătură cu standardele și controlele, ce putem face noi în plus din partea Uniunii Europene în legătură cu carnea care vine aici? Pentru că nu cred că e inspecție 100% și în legătură cu comentariile legate de etichetare la nivel de comerț cu amănuntul o mare parte a acestei că nu merge în comerțul cu amănântul, merge la servicii de alimentație, la catering, până la urmă e anonimă. Și s-ar putea să mâncăm chiar noi din ea, dar habar nu avem ce înghițim. Și deci nu e nicio etichetă când o mănânci. Sau se... Poate ne dă un răspuns comisia. Mulțumesc. Am uh, terminat cu lista de vorbitori. Așa că dăm cuvântul Comisiei de Gesante ca să răspundă la întrebările adresate. Mulțumesc, mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Voi încerca să le parcurg, sper că nu uit nimic, dacă nu, să-mi reamintiți și am să încerc să răspund la ce voi fi omis. Pentru început, e important de spus că e o criză braziliană, nu a Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că e foarte important de menționat că în Europeană avem un sistem de sănătate alimentară de înaltă calitate, suntem pregătiți pentru evenimente, putem reacționa rapid dar avem și uh, reguli foarte stricte pentru importuri, ceea ce înseamnă că Europa nu reprezintă o poartă deschisă pe care poate să intre oricine. Avem cerințe foarte detaliate, specifice și care sunt considerate a fi foarte exigente. Așa că este important de reamintit faptul că condițiile pe care le impunem produselor care intră pe piață um, ne permit să asigurăm aceste standarde ridicate. Apoi mai avem și corpuri de audit s-a referit în acest caz la un audit care a avut loc în mai 2017 și în cadrul acestuia s-au făcut niște constatări foarte grave și a fost un follow-up după aceea. Deci există în Europa un sistem că dacă mergem la fața locului într-o țară care este autorizată pentru exporturi și constatăm că există un plan de acțiuni, facem o set de constatări, un plan de acțiune și apoi un follow-up și recomandări. Deci ne asigurăm că există suficiente garanții că produsele care sunt uh, uh importate uh, sunt uh, subiectul, fac obiectul unor măsuri atunci când se găsesc neconformități. Deci statele respective trebuie să trimită un plan de acțiune, să răspundă la recomandări și apoi să face și un follow-up. În ceea ce privește laboratoarele, se menționează și în introducerea mea, a reieșit clar că frauda a arătat că la, în unele laboratoare se uh, mânuiau, se uh, modificau rezultatele. Dar noi am făcut uh, controle suplimentare, am sporit cu 20% și am făcut teste de laborator pentru salmonella. De ce doar pentru acesta? Pentru că acesta a fost găsită um, ca o legătură principală cu frauda care a fost concentrată pe păsări dar avem și norme uh, clare pentru salmonella, pentru carnea proaspătă. Deci, pe lângă certificarea care uh, a fost făcută de către autoritățile braziliene, am impus și 20% mai multe verificări la frontieră pentru a verifica transporturile care intră, să vedem certificatele, să ne asigurăm că acestea sunt adevărate și că se conformează cu realitatea. în ceea ce privește importurile și numărul acesta. Întrebarea este cine întreabă? Păi nimeni greu să răspund, dar pot să răspund uh, cu privire la datele pe care le am cu privire la importuri. Dacă mă uit la importurile din 2016, de exemplu, vedem că există cantități totale pe de carte, apoi avem o defalcare pe carte de, carne de vită Uh, și de um, cal și de uh, păsări și ajungem la 575 de uh, milioane de tone. Și apoi, dacă vedem consumul total, toate speciile, porc și așa mai departe, ajungem la 443 de milioane de tone. Deci este important acum cine este implicat, nu știu, dar Cam acestea sunt uh, uh, cifrele. Dacă vedem o comparație cu consumul total în europeană, uh, sunt legături limitate. Acum, referitor la chestiuni specifice cu privire la standardele alimentare din Brazilia, sper că a ieșit clar din uh, introducere că Mm, cei de la Comisie au fost informați de către partea braziliană și n-am fost foarte încântați de faptul că n-am primit o informare înainte, lucru corectat ulterior de autoritățile braziliene. Am primit toate informațiile și pe baza normelor pe care le avem și a măsurilor pe care le-au luat, am făcut un follow pentru a ne asigura că produsele se conformează cu normele noastre. S-a menționat uh, subiectul antibioticelor. După cum știți, în Europa avem o interzicere um, în ceea ce privește substanțele care promovează creșterea și rezistența la antimicrobieni este o prioritate înaltă pentru Comisie și mă refer aici la planul de acțiune adoptat de Comisia anul trecut. Deci când ne referim la antibiotice, utilizarea acestora, vrem să ne asigurăm că produsele care intră în Europeană um, se conformează sau nu au reziduri. De aceea, o parte din sistemul nostru general din Europa include acest plan de reziduri aprobate, ceea ce înseamnă orice exportator către Uniunea Europeană nu poate exporta, și asta cerința de bază și avem și altele mai stricte, deci orice țară care vrea să exporte către Uniunea Europeană trebuie să aibă un plan de reziduri um, aprobate care trebuie să fie evaluat anual. Ceea ce înseamnă că anual o companie din Brazilia trebuie să trimită un dosar, rezultatele privind planul de reziduri și doar când acesta este corect pot să continue, adică păstrează aprobarea. Dar dacă constatăm că planul acesta um, nu este conform, s-a întâmplat nu în cazul Braziliei, în alte situații, atunci putem să ne oprim și să uh, suspendăm autorizația dată țării respective de a exporta. Referitor uh, la constatările auditului, este important să menționăm faptul că auditul și cel de follow-up făcut an, în ianuarie anul acesta se apleca pe constatările și recomandările făcute în mai. Deci n-a fost un audit general, nu s-a uitat la exploatații sau la sistemul de siguranță alimentară general în uh, Brazilia, ci a fost țintit um, pe planul de acțiune prezentat de Brazilia în mai 2017, uh, echipa s-a dus înapoi în uh, Brazilia să se asigure că angajamentele pe care și le-a asumat Brazilia chiar au fost respectate. De asemenea, s-a făcut o trimitere la discuția cu privire la comerț nu prea ține de competența mea. Am avut întrebarea uh, deputatului din uh, Olanda. Eu am să transmit mai departe celor care se ocupă de acest lucru de la comisie și o să revenim la această întrebare specifică. Apoi, în ceea ce privește ce am înțeles eu, a fost că se cerea mm, un fel de recomandare uh, cu privire la program. E bine, singurul lucru pe care pot să-l spun aici este că este important să existe un accent pe produsele exportate către Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că, bineînțeles, în Brazilia mm, ne putem să spunem că nu permitem hormoni, nu permitem utilizarea anumitor reziduri, deci e clar că eu pot spune că pe parcursul vizitelor este important să se pună accentul pe acele uh, părți ale lanțului care uh, se referă la exporturile autorizate către Uniunea Europeană. Sorry. Uh, just a, question relating to uh, the, the number of uh, relating referitor la numărul exploatațiilor um, aprobate și al statelor din Brazilia care sunt aprobate la partea de carne de vită și carne de pase. Pentru vită sunt 9 state care au autorizare de a exporta carne de vită către Uniunea Europeană, iar în cadrul acestora sunt 83 de exploatații. Și, după cum știți, în ceea ce privește exporturile de vite, există niște norme specifice, mai ales pentru trasabilitate, care se aplică exploatațiilor eligibile pentru exporturi către Uniunea Europeană. În, în ceea ce privește carnea de pui, de pasăre, sunt 8 state uh, din uh, Brazilia care pot exporta către Uniunea Europeană și acolo sunt 50 de um, exploatații, încă sunt pe listă, unele au fost suspendate, unele au fost scoat, scoase de pe aceasta, dar mai avem încă 50 și, bineînțeles, trebuie ținut cont și de numărul de exploatații care au fost suspendate de curând, care nu mai figurează. Sper că așa am răspuns la toate întrebările. Dacă mi-a scăpat ceva, pot să revin. Mulțumesc. Ktoś z pani, panów posłów chce zabrać głos? Pan... Mai sunt uh, cereri de intervenție, domnule Danta. Eu am pus trei uh, întrebări. Am uh, primit răspuns la laboratoare, dar n-am primit răspunsul în ceea ce privește veterinari, numărul de controle și formarea acestora și, de asemenea, n-am primit răspuns la întrebarea pe care am avut-o cu privire la analizele animalelor, dacă sunt făcute uh, Uh, de uh, comisie sau se bazează pur și simplu pe analizele făcute de brazilieni? Uh, sorry, and you mentioned Domnul Flanagan a spus 575 de tone, de mii de tone. Asta unde? Pentru vită, în statele Mercosur sau exact ce înseamnă cifra? Thank you, Chair. Just sorry for... Mulțumesc. Să revin în primul rând la întrebarea aceea cu laboratoarele. V-am spus că testele pe care le facem la intrarea în Uniunea Europeană se referă la pui, de exemplu, se axează pe salmonella. Apoi s-a menționat listeria și um, focarul din Africa de Sud recent. Aici este vorba de un sistem de monitorizare din Europeană, dar la partea de inspecții la frontieră, la cazul acesta specific al Braziliei, nu s-au făcut teste pentru listeria, ci pentru uh, salmonella, pentru care avem niște criterii foarte stricte pentru carnea proaspătă de pasăre în ceea ce privește inspecțiile post-mortem și formare, așa cum s-a spus, s-au desfășurat audituri nu în situația aceasta, pentru că aici era vorba um, de o țintire pe follow-up la, la constatările făcute la auditul din mai, iar uh, rezultatele pentru sectorul uh, cărnii de vită au fost destul de bune. Um, în acest audit s-au făcut verificări cu privire la uh, capacitatea și formarea veterinarilor responsabili de inspecțiile antemortem și postmortem. Deci acest lucru face parte din uh, audit și în raport se face trimitere la constatările legate de aceste competențe de formare a veterinarilor. În ceea ce privește uh, medicamente, acest lucru este acoperit de programul de monitorizare a rezidurilor. Așa cum v-am spus, anual brazilienii trebuie să ne trimită un raport în care se, se referă la reziduri, toate anumite substanțe pentru care se fac verificări. V-am spus că comisia îl primește anual, după care evaluează acest plan privind rezidurile și uh, dacă um, nu are suficiente informații, atunci se face o solicitare suplimentară țării respective, Brazilia în caz de față și în cel mai rău caz uh, ar putea să nu aprobe și atunci să oprească exporturile. În ceea ce privește uh, întrebarea specifică referitoare la importuri și în ceea ce privește carnea de vită, dacă mă uit la uh, vită, la bovine, avem 65.000 de tone a menționat 575 de mii, e bine, 65 de mii de tone reprezintă uh, carne de vită din Brazilia. Și cred că în felul acesta am răspuns și la întrebările suplimentare. Sądzę, że tak. W takim razie, jeśli nie ma więcej pytań. Da, cred că așa este. Dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci putem să considerăm că am terminat cu punctul acesta. Și am dori ca toate acestea să ne fie transmise și în scris, mai ales uh, pentru membrii delegației care se vor duce în Brazilia, ca să fie cât se poate de pregătiți uh, pentru schimburile noastre de la fața locului. Trecem acum la punctul 10. Vă mulțumesc încă o dată reprezentanților comisiei și trecem la punctul 10. Este vorba de controlarea globalizării, um, aspectele comerciale. Raportor este doamna Karin Kadenbach, iar comisia principală este INTA, Raportor acolo este domnul Joachim Schuster. Este vorba de un uh, răspuns la o comunicare a Comisiei cu privire la o politică comercială echilibrată și progresivă pentru a stăpâni globalizarea. S-a hotărât uh, redactarea unui aviz uh, pentru aspectele comerciale care interesează Comisia pentru Agricultură. Doamna Kadenbach a fost um, desemnată raportor pentru aviz Comunicarea aceasta face trimitere mai ales la discursul privind starea Uniunii al președintelui uh, Juncker și o propunere a Comisiei din 13 septembrie 2017 privind pachetul privind comerțul și investițiile pentru o agendă comercială progresivă și ambițioasă. Este vorba de un raport din proprie inițiativă care se concentrează pe uh, sistemul comercial multilateral uh, în cadrul OMC. De asemenea, avem și uh, viitoarele parteneriate în cadrul acordurilor de liber schimb, precum și uh, chestiuni legate de strategie de acces la piese, de uh, apărare comercială și de investiții directe, uh, investiții străine directe. Bineînțeles, toate acestea, în măsura în care au un impact asupra sectorului agricol european. Astăzi avem un prim um, schimb de opinii cu doamna Kadenbach, care îi dau cuvântul. Deci este vorba despre chestiuni de comerț internațional. Mondializarea este un subiect foarte important și are impact asupra situației piețelor europene. Vă rog. Ja, ich darf mich einmal bei dem Vorsitzenden für die îi mulțumesc domnului președinte pentru cuvintele de introducere și cred că discuția pe care tocmai am, purtut-o, am purtat-o referitoare la Brazilia este o pregătire deosebit de utilă pentru subiectul pe care îl uh, abordăm și anume stăpânirea globalizării pentru că ne întrebăm câte probleme aduce cu sine globalizarea. Încă, în plus pentru introducere, având în vedere ordinul de mărime în care ne mișcăm uh, referitor la sectorul agricol pentru a căpăta o perspectivă de ansamblu din 2011 în bilanțul nostru comercial. Avem un surplus, un surplus la export, care s-a dezvoltat constant în ultimii ani. În primul rând, partenerii comerciali, printre care Statele Unite și China, au făcut ca valoarea totală a acestor exporturi în 2016 să fie de 130 de miliarde de euro, un surplus de 1,3% față de anul 2015. Aceste exporturi agricole reprezintă 7,5% din totalul exporturilor din UE. În schimb, la importuri reprezintă 6,6% din importurile, din, totale import, din uh, totalitatea importurilor, importuri agricole. O valoare deosebită o au importurile de porci și uleiul de măsline de care ne ocupăm uh, tot timpul. Țări uh, din care importăm sunt în primul rând Brazilia, Statele Unite, Argentina și China și dincolo de carnea de care am vorbit deja, importăm uh, fructe, cafea, ceai, soia. Colegul Schuster de la INTA se va ocupa în primul rând doar de aspectele legate de comerț uh, privind globalizarea. Toate celelalte domenii care ne interesează și pe noi, precum chestiunile de mediu, sociale, acestea sunt uh, subordonate și iată de ce cred că va fi și o misiune a Comisiei Agri să discute referitor la aceste exporturi și importuri, nu doar consecințele din punct de vedere comercial, ci și consecințele asupra întregului sector agricol. Este un sector deosebit de sensibil, după cum am auzit, cu creșterea exporturilor se periclitează și spațiul comercial, mai ales pentru IMM-uri care produc în condiții dificile, fie că e vorba de situația geografică sau că vin din regiuni nedezvoltate economic, trebuie să fim uh, prudenți în general și uh, să avem grijă să nu vrem să fim protecționiști în general. Pe de parte, comerțul este important pentru noi pentru că reprezintă o mare șansă pentru agricultură, însă în acordul internațional trebuie să apărăm acele valori asupra cărora ne-am pus de acord la nivel european. De pildă, dezvoltarea durabilă a investițiilor noastre, aspectul de mediu, aspectele sociale, toate trebuie să se aplice tuturor importurilor. În continuare, așadar, nu trebuie să existe un, o concurență dezechilibrată, așa cum s-a înregistrat în ultimii ani în Uniunea Europeană. Și o altă problemă considerabilă o reprezintă toate problemele pe care le-am auzit de, deja de astăzi. Nu e vorba doar de inițiative legislative, e vorba și de activități criminale care trebuie identificate timpuriu, așa cum am auzit, de pildă că s-au lucrurile cu, cu Brazilia. S-a întâmplat nu din cauza că nu există legislație suficientă, ci din cauza corupției și în, acest, în această privință trebuie să luăm măsuri în Europa și trebuie să avem grijă uh, că dacă e nevoie într-adevăr pedepsele să aibă un efect disuasoriu. Am fost raportoare a Parlamentului European pentru regulamentul de control. E bine să avem controle mai stricte și în momentul în care se înregistrează încălcările acestor dispoziții, am constatat că nu se aplică măsuri disuasorii. Iată de ce trebuie să încurajăm statele membre să procedeze astfel încât aceste activități criminale să nu pară lucrative. În continuare, este importantă o bună coordonare în cadrul statelor membre când vine vorba, de pildă, de investițiile străine în Europa și mă gândesc aici la um, achiziții de teren, achiziții de exploatații în, agricol, în agricultură, Aici uh, ideea e uh, să existe un sistem de sprijin reciproc când vine vorba de terenuri agricole, dar și de păduri, de exemplu. Avem nevoie de o cooperare europeană în ceea ce privește concentrarea terenului agricol, al exploatațiilor. Trebuie să combatem această tendință. Nu avem nevoie doar de o biodiversitate naturală în Europa, ci avem nevoie și de o biodiversitate în ceea ce privește suprafețele și centrele de producție. Și reamintesc aici rezoluția noastră din 13 martie 2017, când a, uh, am discutat despre concentrarea suprafețelor agricole. S-a vorbit astăzi uh, despre acorduri comerciale și de parteneriat. Doresc să reamintesc aici uh, Noua Zeelandă, Australia, și aici nu trebuie să privim doar efectele individuale. Fiecare acord de parteneriat, fiecare acord comercial este privit individual, însă nu sunt luate în calcul efectele cumulate a acestor uh, tratate, ce efecte cumulate au asupra agriculturii și asupra producției agricole. Aici avem o imagine distorsionată a realității. Așa sau lucrurile uh, și, de pildă, în alte domenii, dacă vorbim despre producția de medicamente, întotdeauna se uh, privește care este efectul cumulat al măsurilor care se aplică. Cel de-al patrulea punct, dacă tot am discutat de Brazilia, ne referim aici la OMC și în ultimele zile legat de tarifele pentru măslinele din Spania, s-a pus o întrebare împreună cu Statele Unite la OMC și aici ar trebui să Lucrăm în continuare să vedem cum putem găsi împreună cu OMC reguli pentru ca agricultura și producția agricolă europeană să devină competitivă și să rămână competitivă în următorii ani. Comisarul uh, european uh, pentru agricultură din Austria, comisarul trecut, uh, domnul Fischler, a citat un american care uh, în urmă cu 100 de ani a tras atenția, Richard Ailey a spus că etapele economiei naționale organizate uh, la nivel național uh, se termină și următoarea etapă este economia mondială. Trebuie să ne pregătim, firește e nevoie de eforturi uh, care trebuie făcute la nivel național, trebuie să găsim împreună soluții care nu ne izolează și care, pe de altă parte, ne permit, ne asigură o concurență progresivă, loială în Europa. Aștept cu mare interes contribuțiile dumneavoastră pentru ca contribuția noastră la adresa Comisiei INTA să fie astfel structurată încât să reflecte considerațiile noastre privind viitorul unei agriculturi durabile, sustenabile, progresive în Europa. Mulțumesc! Tak, jest problem, pani poseł. Da, e o problemă, doamne Kadenbach. Ce instituție la nivel global ar trebui să găsească soluțiile? pentru state, pentru statele membre e Uniunea Europeană. Există comisia, de pildă, care răspunde de aspectele comerciale. Știm cum stau lucrurile la OMC. Știm ce se întâmplă pe piețele globale. De pildă, ce s-a întâmplat recent cu TTIP. Iată, care este instituția care trebuie să decide ce condiții să se aplice la nivel global. Acum, pentru PP, îi dau cuvântul domnului Valcarcel. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, politica agricolă comună, după cum știți, a tocmai a împlinit 55 de ani cu toate reușitele, dar în continuare cu câteva provocări de pildă, astăzi lucrăm pentru ca agricola, politica agricolă comună să supraviețuiască fără contribuția bugetară a Marii Britanii. Înțelegem că e nevoie de un efort suplimentar din partea tuturor, dar mai ales din partea Comisiei și din partea statelor membre pentru a putea îndeplini obiectivele sale principale și anume ca agricultura noastră să devină mult mai competitivă. Iată de ce scot în evidență. Trebuie să facem un efort suplimentar pentru deschiderea unor noi piețe, dar nu orice noi piețe, ci în tocmai acele piețe de care au nevoie producătorii noștri. De pildă pentru fructele și legumele care au suferit atât de mult și care suferă în continuare consecințele vetoului rus, au nevoie de alte debușee. Bananele din insulele Canare trebuie să iasă din Europa și mă tem că măslina din Spania ar avea nevoie de alte alternative la piața americană dacă Trump uh, ar decide să continue cu ofensiva sa nejustificată de altfel împotriva agriculturii europene. Având în vedere aceste inițiative populiste, trebuie să facem ca Europa să-și protejeze mai bine producătorii agricoli. Atacul administrației Trump uh, la adresa activității noastre nu e acceptabil. Nu e acceptabil de asemenea faptul că produse, în loc să fie exportate, au de suferit de pe urma acordurilor negociate de comisie. Nu putem de asemenea să uităm ce s-a întâmplat cu portocalele din Africa de Sud. De asemenea, nu putem uh, ignora pagubele pe care le-ar uh, avea de suferit uh, cașcavalul uh, din Spania, Queso Manchego, care uh, nu și-ar vedea numele înregistrat în urma acordului cu Mexic. Repet, acordurile pe care le încheie Uniunea Europeană trebuie să fie în avantajul tuturor. Sectoarele sensibile ale economiei noastre trebuie să fie protejate în orice situație, mai ales produsele agricole. Vrem progres, vrem șanse și vrem să ne înțelegem cu acele țări care doresc același lucru ca noi. Nu putem însă accepta nici măcar o umbră de concurență neloială uh, la adresa produselor noastre. Sunt de acord, globalizarea prezintă avantaje nenumărate, dar prezintă și riscuri. Iată de ce Europa trebuie să rămână în continuare în avangardă, în ciuda aventurilor pe care Trump dorește să le uh, pună în aplicare. Pentru că dacă nu vom reuși noi să stăpânim globalizarea, o vor face alții în locul nostru. Sper că acesta este spiritul pe care îl va reflecta și avizul despre care discutăm astăzi. Mulțumesc! Kolejne wystąpienia, proszę krótsze wystąpienia. Pan... Acum are cuvântul mai succint, dacă puteți, domnul Agniu. Mulțumesc, domnule președinte. se pare că și acest punct seamănă cu cel anterior, promovarea comerțului liber. Însă există o deosebire considerabilă, mai ales când vine vorba de Brexit. Toată lumea e îngrijorată, era îngrijorată la punctul anterior de cantitățile uriașe de carne de vită care pot fi produse foarte ieftin în Brazilia, având în vedere furajele, pentru că aplică furaje modificate genetic uh, și bunăstarea generală a animalelor, există o teamă că încet vom fi puși la zid în Uniunea Europeană dacă tot importăm de la mii de kilometri de portare. Acum, întrebarea mea e ce trimitem noi în Brazilia? Puțin, dacă priviți uh, negocierile pentru Brexit, care urmează. Producătorii britanici depind de consumatori din Franța și din Spania, producătorii de vin din Franța, de pildă, depind de clienții din uh, Marea Britanie, care să le cumpere vin în continuare. E așadar un canal bidirecțional mai degrabă decât procesul uh, monodirecțional din uh, punctul anterior. Și sper că Comisia înțelege acest lucru, mai ales și politicienii care negociază ce se va întâmpla. Pentru că dacă ar fi să vorbească cu oamenii din Uniunea Europeană, aceștia ar dori ca uh, în continuare comerțul să continue ca până acum cu Marea Britanie. Mulțumesc! Uh, da, într-adevăr, dar fiecare trebuie să cedeze un pic cât vin pentru un kilogram de carne. Poate găsim un sistem de troc. Doamna Aguilera, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, sincer, trebuie să vă mărturisesc că colega Cadenbach a ținut o bună prezentare, pentru că a prezentat provocarea cu care ne confruntăm. Trebuie după cum spune dânsa pe bună dreptate, să căutăm soluții care să asigure o uniformitate a concurenței. Iată de ce în acorduri întotdeauna solicităm uh, reciprocitatea datorată, care nu întotdeauna se traduce după aceea în uh, practică și asistăm la concurență când vine vorba de siguranța alimentară și condițiile de producție. Trebuie să căutăm acel echilibru uh, să nu uh, ne îndreptăm înspre un protecționism așa cum face administrația Trump, o atitudine oar, o atitudine uh, deloc echitabilă pentru că vizează doar anumite sectoare, de pildă măslina neagră din Spania, vizează trei întreprinderi care au instalații importante. Iată de ce aplică acest nou protecționism. Noi căutăm o altă formulă. Fără îndoială, comerțul oferă șanse pentru sectorul nostru producător. E clar, o să trebuie reglementat. Iată de ce vom urmări această reglementare pentru a putea ajunge la un echilibru. Eu aș dori să vă propun ca acordurile comerciale să nu fie privite în același fel toate din Europa. Există acorduri în care standardele și calitatea de nivelul de trai sunt asemănătoare cu Uniunea Europeană, țări cum ar putea să fie Statele Unite sau Canada, după care vin țările sărace, țările africane, de pildă, sau țări cu probleme sau țări în curs de dezvoltare, cu care se încheie de asemenea acorduri comerciale. Aici, agricultura e folosită uneori și nu prea se ține cont pentru că se încearcă să se găsească o cale de a purta un uh, schimb comercial cu acele țări. Însă apar um, dezavantaje pentru sistemul nostru, de pildă acordul cu Maroc sau cu Tunisia, care favorizează într-adevăr strategia politică a Uniunii Europene. Sprijinim aceste țări în curs de dezvoltare, dar introduc dezechilibre, de pildă când vine vorba de roșia cu Maroc sau um, uleiul de măsline cu Tunisia, poate și mai mult când uh, se va renoi acordul. Există, am putea spune, o dublă măsură. Pe de o parte se folosește agricultura drept cale de intrare și nu prea suntem atenți cu solicitările și standardele și altele unde standardele sunt aceleași și uh, pune mai multă sare pe rană cu acest subiect. Iată de ce cred că ar trebui să discutăm despre toate acordurile. Și în al doilea rând, să nu se repete situații precum acordul cu Africa de Sud, care a generat o concurență neloială și o problemă când vine vorba de tratarea patogenilor și uh, concurență neloială cu citricele, în cazul de față citricele din Spania le vom trata toate acestea și sunt convinsă că avizul pe care îl va elabora colega Karin va merge în această direcție, iar dacă nu, cu siguranță vom îmbunătăți acest aviz prin amendamente. Mulțumesc! Domnul McCarthy. Sincer, comisia nu încetează să mă uimească cu documentele pe care le redactează, spunând azi un lucru, mâine altul. Așa stau lucrurile și cu comunicarea Comisiei referitoare la o politică comercială echilibrată pentru a stăpâni globalizarea. E un exemplu elocvent, pentru că nu avem, de fapt, o propunere din partea Comisiei pentru o politică comercială echilibrată și progresivă care să stăpânească globalizarea. E deosebit de important pentru noi aici la Comisia Agri să nimerim măcar unul din aceste obiective, pentru că e o diferență între a promova o politică protecționistă și a promova o politică care urmărește să protejeze anumite sectoare economice. Eu privesc politica comercială așa cum un bun doctor cred că ar privi un pacient. În primul rând să nu faci nimic să înrăutățești situația. Și cred că trebuie să ținem cont și comisia trebuie să țină cont de acest principiu când vine vorba de politica comercială a Uniunii Europene. Realitatea e că la ora actuală există anumite sectoare comerciale care se confruntă cu presiuni considerabile și orice presiune suplimentară nu doar că uh, i-ar scoate din joc, ci ar pune în pericol uh, existența unor regiuni. Limbajul folosit în repetate rânduri ar trebui să ne facă să credem că politica comercială ne face să evităm consecințe negative ale politicii comerciale, precum uh, prețuri scăzute pentru alimente, standarde scăzute uh, de protecție alimentară, condiții inferioare de lucru. Însă, după cum am văzut și în discuția anterioară privind acordul cu țările Mercosur, se pare că Comisia, de fapt, promovează un acord comercial cu orice preț și prețul de multe ori vor fi acele sectoare vulnerabile despre care vorbeam. Se pare că Comisia dorește să vândă agricultura, sectoare importante precum sectorul cărnii de vită, pentru a promova practic interesele producătorilor germani de autovehicule. Cred că acest raport, din punctul nostru de vedere, trebuie să promoveze ideea unor instrumente care să ne ajute să protejăm o parte din acele sectoare vulnerabile. Am văzut în alte industrii, de pildă, că se cere, când vine vorba de globalizare, oferirea unui mecanism de sprijin pentru acei lucrători care au avut de suferit pe urma relocării activităților. Nu există nimic însă de acest tip pentru agricultură. Carnea de vită din Brazilia intră pe piața europeană și producătorii europeni au de suferit într-atât încât pur și simplu trebuie să-și închidă afacerea. Atât, nu există nicio cale de a oferi un fel de sprijin comercianții și procesatorii tot mai puternici limitează prețurile într-atât încât nu mai au nicio marjă și producătorii trebuie să înghită și să dispară. Acest uh, raport scoate în evidență felul în care agricultorii sunt expuși uh, din cauza politicii comerciale a Comisiei. Cred că ne aflăm într-un moment de cotitură, când vine vorba de politica comercială și cum răspunderea comisiei noastre este să atragă atenția asupra acestei situații. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Mm-hmm. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus antevorbitor. E un moment de importanță strategică în ce privește comerțul. Îi mulțumesc, doamne Cadenbach, pentru prezentarea Uh, acestui raport, pentru care va fi nevoie de mari eforturi. Unii au spus că globalizarea are multe avantaje. Da, e adevărat, dar trebuie să știm despre ce globalizare vorbim. Trebuie să constatăm că ciclul Doha a fost un eșec și trebuie să ne punem întrebări dacă e vorba de globalizare care duce la o concentrare a bogăției sau industriei sau producție agricole, ne întrebăm dacă asta ne distruge sistemul de producție, dacă e donatoare mediului și sănătății omului, atunci ne întrebăm dacă avem nevoie de o astfel de globalizare. Da, există poate avantaje ale globalizării, dar nu orice globalizare. Acordurile de liber schimb uh, au limite, lucru pe care le vedem în viața de zi cu zi chestiuni de convergență, de armonia normelor sociale, de mediu, sanitare. Dacă vrem să vorbim despre acorduri și reciprocitate. Cred că există momente în care în viitoarea PAC comisarul ne vorbește de politică diferențiată, spunând voi însoți, voi sprijini micile exploatații familiale și în același timp e tentat să ne încurajeze să mergem spre Mercosur, unde vedem că importăm în Europa mari contingente de carne care pot să distrugă multe dintre filierele europene. Trebuie să privim cu atenție, cu precauție ce se petrece. E nevoie de o consolidare a modelului european. Văd că în prezent în Germania, <clears throat> acum câteva zile, a fost alimentul cei mai mari firme agricole, KTG Agrar, care era simbolul concentrării. Nu putem să nu ne punem întrebări ce se întâmplă după 50 de ani de politică agricolă comună. Trebuie să ne gândim la modele agricole. Spre ce agricultură aspirăm? Una ca oricare altă sau una care să sprijine sănătatea omului alimentația, binele comun. Acum când facem schimburi cu automobile sau servicii care nu au nimic de a face cu modelul agricol, trebuie să fim atenți ca în materie de comerț, măsurile de garanție sau de salvgardare să fie un element major al activității noastre și capacitatea de a exclude în perioada de tranziție sectoarele sensibile din agricultura europeană. Modelul european are un viitor agricultura familială și nu trebuie lăsați să uh, prada globalizării. Și trebuie să fim mai atenți cu atât mai mult în comisia noastră. Domnul Flanagan acum. Mulțumesc. Cred că primul lucru care trebuie spus este că alimentele nu ar trebui tratate ca orice alt produs comercial. Ca automobile, medicamente sau mai știu eu ce. Știu că se aude că e nevoie de competitivitate, dar să comparăm mere cu mere și nu cu pere, pentru că e ca și când acum facem o comparație între un patinator uh, la viteză cu un patinator artistic. Unul trebuie să meargă cât mai rapid din punctul A în punctul B, iar mm, cei din țările cu care concurăm Bun, trebuie să facă un lucru asemănător cu al nostru, să producă alimente. Dar nu trebuie să îndeplinească multe dintre celelalte sarcini care ne revin, cum ar fi protecția cursurilor de apă, biodiversitatea, atenuarea schimbărilor climatice, bunăstarea animalelor, costuri mai mari, diverse permise care sunt necesare și doar să bați un par pe care să pui un anunț E ca și când ei cere patinatorului artistic să aibă aceeași viteză cu patinatorul viteză, făcând toate acrobațiile de la patinajul artistic. Deci nu comparăm lucruri similare. Dacă mergem în continuare pe acest drum, în curând nu o să mai existe agricultură europeană, nu o să avem ce comercializa, pentru că nu o să mai fim competitivi. Nu suntem animale și nu ne putem reduce doar la concurență. Viața e mult mai mult decât atât. Dragă coleg, e adevărat că agricultura are anumite specificități în produsele agricole. Sunt și ele mărfuri. Desigur, producția e puțin diferită, modul de producție nu e chiar același. Mi-a plăcut metafora cu patinatorul artistic. Acum domnul Hausling. Mulțumesc, doamna Ekatenbach. Suntem impresionați. Comisia ne spunea că în fiecare an ne exportăm și totul e nemaipomenit. Dar cine profită, de fapt? comercianții și când mă uit la cifrele nemaipomenite ale exporturilor de lapte praf sau de carne de porc, avem uh, mai puțin de jumătate dintre producătorii din trecut și în curând o să dispară și aceștia. Și până la urmă să pune întrebarea, are vreun sens sau nu? E întreaga discuție legată de Mercosur și îmi spun, nu avem nimic împotriva încheierii acestor acorduri comerciale, dar de ce să nu și profităm de pe urma situației pentru ca Uniunea Europeană să poată să impună norme de mediu. Nici măcar nu o să mai vorbesc de drepturile omului. Că spune, de acord, încheiem acorduri, dar la un anumit nivel cu aceleași standarde. Müssen wir immer einfordern? Noi trebuie să cerem întotdeauna respectarea acestor standarde dacă extindem comerțul. Sincer, nu cred că produsele agricole sunt uh, adaptate globalizării. Întotdeauna e vorba de unde sunt uh, standardele de mediu cele mai scăzute și standardele de lucru cele mai scăzute și acolo se îndreaptă producția. Eu sunt membru al delegației cu Chile, de pildă, ei produc avocado pentru piața europeană, e frumos, sunt uh, ieftin când ajung la noi, dar uh, sug pur și simplu apa din regiune și economia trebuie să fie alimentată după aceea cu tancuri de apă. De ce nu se stabilește în acordul cu Chile, de pildă că pe viitor nu vom mai accepta acest lucru? Da, vrem uh, să dăm un răspuns la Donald Trump, e sigur, dar nu putem spune mai mult liber schimb, ci să spunem mai mult comerț echitabil. Acesta ar trebui să fie modelul nostru și uh, dispare, de fapt, din vedere în orice acord comercial. Mai degrabă e vorba de cantități și de cine are de câștigat. Și ultima propoziție, firește, și la acordurile comerciale trebuie să ne gândim la țările din Africa uh, și trebuie să facem astfel încât acestea să-și poată proteja piața lor pentru produse agricole. Întotdeauna mă furie felul în care laptele praf ajunge la prețuri de dumping pe piața africană sau uh, pulpe de pui. Ei uh, spunem că le oferim posibilitatea să aplice taxe de protecție la vamă Însă nu facem decât să creăm probleme. Trebuie să acceptăm să concedem și altor țări să poată lua aceleași măsuri pe care le aplicăm și noi. Thank you, Ms. Doamna Katainen, mulțumesc. Ca raportoare din umbră de la ALDE, aș vrea să mă refer la câteva aspecte. După cum se spune în documentul de reflexie al Comisiei, globalizarea va arăta cu totul altfel până în 2025, ceea ce va afecta și producția agricolă, bioeconomia, energia regenerabilă și comerțul legat cu aceste grupări. Pe piața internă e o cerere tot mai mare de produse alimentare de înaltă calitate și standarde mai stricte de mediu. Dacă ne uităm pe plan global, e important ca Uniunea Europeană să insiste pe standardele importante pentru noi bunăstarea animalelor, utilizarea redusă la antibiotice, antibiotice eticheta de origine la alimente, vrem să știm ce mâncăm. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le prioritizeze Uniunea Europeană în acordul comerciale, cum ar fi Mercosur, pentru a stăpâni globalizarea. Lanțul global de valoare ca element în globalizare are un efect deosebit asupra industriei și agricultorii în mod direct sau indirect. Dacă reușim aici, asta va deschide noi oportunități în exportul uh, din alte sectoare agricole și în același timp va aduce o plus valoare comunității globale pentru a mări calitatea alimentelor pe plan global. Noua PAC joacă aici un rol cheie competitivitatea, promovarea de standarde ridicate și principiul de a asigura în toate domeniile Uniunii Europene pentru a avea succes și în deschiderea de piețe internaționale. Mulțumesc. Și așa s-a terminat uh, lista de vorbitori, spune președintele, și acum îi dau cuvântul din nou doamnei Kadenbach să răspundă. ich möchte mich ganz herzlich... Da, doresc să le mulțumesc tuturor colegilor pentru discuția interesantă și pentru numeroasele sugestii. Am scris cu hărnicie, dar m-aș bucura, așa cum ați anunțat mulți dintre dumneavoastră, să veniți cu amendamente pentru că, firește, cadrul pe care l-am prezentat astăzi, așa succint, va avea nevoie de completări și extinderi pentru că subiectul este unul amplu. Iată de ce este foarte important să reflectăm toate acele aspecte care țin de globalizare și agricultura în Uniunea Europeană, aspecte foarte importante. Vrem uh, să se reflecte, de pildă, standardele de mediu, în alte pe care, pentru care ne-am luptat și trebuie să existe instrumente adecvate pentru a respecta aceste principii. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dragi colegi, vom reveni pe 23-24 aprilie la acest subiect, la ședința noastră următoare și după al doilea schimb de păreri vom putea depune amendamente. Mai avem ceva timp să ne mai gândim. Îi mulțumim, doamne raportor. Vă mulțumesc pentru dezbatere. Și am fost încântat că n-a trebuit să vă tai din timpul de intervenție. Sper că și dumneavoastră v-a plăcut. Punctul 11. Ați primit prin e-mail și pe hârtie lista de recomandări din partea coordonatorilor. Dacă nu sunt observații, am adoptat și recomandările viitoarea ședință pe 23-24 aprilie. Vă aduc aminte că pe 24 aprilie la ora 2 după amiază, de la 14 la 18, deci de la 2 la 6 după amiază vom avea o sesiune specială cu participarea reprezentanților din Parlamentele Naționale pe 24 aprilie de la ora 14 până la ora 18, sesiune specială cu Parlamentele Naționale și comisarul Hogan și alții invitați de marcă. Secretariatul va transmite invitație și e ora 5, putem pune punct aici ședinței noastre. Ați primit ca două oră și jumătate de timp liber. Un cadou frumos, aș spune eu. Președintele are amabilitatea de mulțumi și interpreților. O după amiază și o seară plăcută tuturor.